Stimați colegi, stimate colege, vă urez bun venit tuturor la reuniunea noastră din această săptămână. Doresc să o salut pe doamna comisar Quinn, care se află în mijlocul nostru și la punctul 5 de pe ordinea de zi va discuta împreună cu noi. Mai am și niște lucruri organizatorice de rezolvat. În primul rând, dacă există vreo întrebare legată de ordinea de zi. Un punct va fi schimbat și anume se face o schimbare între punctul 5 și punctul 6. Acestea vor fi inversate. Cred că nimeni nu va avea o problemă cu acest lucru. Și, și apoi în legătură cu adoptarea ordinii de zi, aceasta a fost um, adoptată, însă am câte ceva de spus, câteva comunicări. niște comunicări pe care doresc să le discutați și dumneavoastră în cadrul grupurilor și apoi ne vom reîntoarce la ele. În primul rând, avem o mică problemă. Primul punct e legat de trilogul care a avut loc și care a fost adoptat. Uh, doamna Brent a fost uh, raportor. S-a negociat mult, lucrurile au fost dificile, a fost greu să ajungem la un uh, consens împreună cu Consiliul, însă până la urmă s-a încheiat cu succes și doresc să îi felicit pe toți cei care s-au implicat dacă nu sunt aici, ghinionul lor. O a doua observație. La conferința președinților de comisii săptămâna trecută la Strasburg am avut o discuție foarte lungă în ceea ce privește acordurile la primă lectură și despre asta trebuie să se discute în cadrul grupurilor politice. Și aici am niște indicații importante. În primul rând, există o evaluare în cadrul căreia trebuie să aibă loc aceste acorduri la prima lectură și acest lucru are loc tot mai des. Cam, dacă vorbim în procente, ar fi cam 70%. Sunt de acord cu îngrijorările pe care le-au exprimat președinții de comisie și anume că trebuie să fim atenți ca procesul democratic să nu fie pus în pericol de, a tot, de aceste tot mai multe acorduri la prima lectură, pentru că vom avea tot mai puține șanse să ne implicăm și acest lucru nu ar fi deloc bun. A mai existat încă ceva important, de exemplu în Comisia Jurii, dar și alte comisii, sunt uh, de, sunt uh, de acord cu anumite detalii care, uh, pentru care există o mare majoritate. De aceea cred că e important să mai lucrăm asupra acestor aspecte. Trebuie să corectăm ceea ce e de corectat. Vreau să vă spun și probabil și secretariatul vă poate reaminti și anume ce trebuie să apară în regulamentul de procedură, în cadrul acordurilor în primă lectură, pentru că există o anumită ordine care trebuie să fie respectată, există anumiți pași care trebuie respectați. Când există aceste acorduri în primă lectură, trebuie să ne asigurăm că se respectă procedura. Și de aceea aș dori să împărtășim tuturor aceste informații. Un al treilea anunț s-a discutat foarte mult la reuniunea coordonatorilor și anume există din partea Comisiei ENVI un raport din propria inițiativă în ceea ce privește gazele cu efect de seră. La paragraful 51 trebuie să ne implicăm și noi. Vorbim de, vorbim de acele teme care sunt foarte importante pentru noi și am avut probleme luna trecută în legătură cu acest aspect. Am anunțat acest uh, articol 51, a fost refuzat la Comisia Envi, trebuie să vedem cum vom acționa în continuare. Am vorbit cu domnul Joe Linen și el mi-a spus că ar trebui să urmăm articolul 50. I-am spus că da, am putea discuta despre acest lucru dacă va fi foarte clar în ce domeniu avem noi o responsabilitate. Trebuie să fie foarte clar în ce domenii ne putem implica, în ceea ce privește uh, emisiile de gaze cu efect de seră, tot ce ține de energie. Aici avem o responsabilitate secretariat, am rugat secretariatul să listeze exact care sunt domeniile noastre. Le voi comuni comunica Comisiei Envi și de aceea am și anunțat că noi vom fi pregătiți să ajungem la un compromis doar în aceste condiții. Să se negocieze clar domeniile noastre, să nu se implice alții prea mult și noi să fim mult mai atenți la acest aspect. Acesta a fost, aceasta a fost ultima comunicare. Și mai am și o propunere. L-am felicitat pe domnul Van Brent pentru trialog. Se află acum în sală. Am spus că lucrurile nu au fost uh, ușoare, dar până la urmă s-a înregistrat un succes. Am uh, încheiat acum comunicările președintelui. Dacă nu aveți nimic de spus, putem să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume la vizita doamnei Marie Gheorghen Quinn, comisarul pentru cercetare, inovare și știință. Propunerea e următoarea. În primul rând doresc să o salut din nou pe doamna comisar își va ține discursul, iar apoi veți putea pune întrebări, voi fi atent la ceas ca să nu uh, vorbim, vorbiți prea mult. Doamnă comisar, aveți cuvântul, bine ați venit de, printre noi. Thank you, Chairman. <coughs> Chairman, Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimate președinte și stimați membri ai Comisiei ITRE. Aș dori să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă întâlni astăzi și aș dori să vă ofer o imagine de ansamblu privind uh, programul de muncă al Comisiei Europene pentru 2011 în domeniul cercetării, inovației și științei și să vă prezint uh, inițiativa emblematică privind o Uniune a Inovației care a fost adoptată de Comisia Europeană pe 6 octombrie. În lumina strategiei Europa 2020 și a Uniunii Inovației, programul cadru 8 a trebuit să se axeze pe îndeplinirea obiectivelor uh, care vizează o economie durabilă și uh, inteligentă. Și de asemenea trebuie să se axeze pe schimbările sociale. Trebuie să obținem un impact mai puternic uh, din partea fondurilor noastre pentru a obține inovație. Trebuie să oferim atenție mai ales parteneriatelor pentru inovație în cadrul Uniunii, dar pentru asta, la asta voi reveni mai târziu. Simplificarea atât în uh, elaborarea planurilor cât și în implementarea lor va trebui să fie un aspect cheie care să ne ghideze activitatea pentru programul cadru 8 și ar trebui să nu pierdem din vedere ambiția de a obține spațiul economic european până în 2014. Evaluarea interimară a programului cadru 7 ne va oferi informații uh, importante pentru a putea dezvolta mai departe programul 8. Uh, mai rămân încă niște întrebări cheie în legătură cu structurarea acestui program 8, care ar trebui să fie prioritățile sale și care instrumente ar trebui să folosească împotrivească obiectivelor Europa 2020 și uh, cum am putea să obținem uh, Uniunea Inovației cât se poate de um, repede și bine. Uh, evident că trebuie să consultăm și toate părțile implicate înainte ca Comisia să își finalizeze propunerea legislativă privind cadrul proiectul cadru 8. Și aceste uh, comunicări uh, se uh, vor fi baza, se vor baza pe o comunicare care vizează un calendar de adoptare în 2011. În ciuda progreselor din ultimii ani, încercarea de a uh, completa spațiul econom- uh, european de cercetare rămâne uh, un proces încet. În acest context și pe baza spațiului economic european, așa cum este el prevăzut în Tratatul de la Lisabona, Uniunea Inovației propune pentru 2012 niște măsuri de sprijin pentru a elimina obstacolele mobilității și obstacolele în calea cooperării transfrontaliere, având în vedere intrarea în vigoare a acestui proiect proiect până în 2014. Se vor uh, dezvolta noi uh, sinergii și uh, activități esențiale în lumina strategiei Europa 2020 și aici mă refer la agenda digitală, tinerii în mișcare, politica industrială, agenda pentru noi competențe și locuri de muncă, pentru relansarea pieței unice. Acest cadru reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea spațiului de cercetare european și Comisia se va angaja cu Parlamentul European, mai întâi uh, în niște consultări în 2011 și apoi uh, în prezentarea propunerii care vizează acest spațiu până în 2012. Până la sfârșitul 2011, Comisia va înainta uh, o um, agendă privind um, o economie ecologică europeană. Și această inițiativă uh, dorește ca uh, Uniunea Europeană să folosească în mod eficient resursele existențe uh, și uh, să se găsească și niște rezultate palpabile pentru Uniunea Inovației. Și uh, comunicarea dorește să acopere toate aspectele bioeconomiei industriale și agricole. Aș dori să împărtășesc acum cu dumneavoastră principalele elemente ale inițiativei emblematice privind o Uniune a Inovației. Ne-am consultat deja cu părțile implicate pentru a obține uh, sfatul în legătură cu această propunere și cu acțiunile specifice care ar trebui incluse în această inițiativă. Pe baza comentariilor și sugestiilor pe care le-am primit și luând în considerare analiza noastră uh, privind punctele uh, forte și punctele slabe ale sistem, ecosistemului de inovație a Uniunii Europene, am identificat 10 elemente cheie. Comisia va lua măsuri pentru a îmbunătăți accesul la finanțare. Va propune uh, un regim de capital transfrontalier, va acționa împreună cu Banca Europeană de Investiție pentru a uh, susține schemele uh, european, europene, precum facilitatea de împărtășire a riscului financiar uh, și uh, va implica și uh, firmele de inovație și uh, investitorii. Apoi uh, se vor stimula inițiativele de cercetare existențe, existente și vom acoperi până 2014 aspecte care vizează o mai bună coerență între politicile de cercetare naționale, precum vom încerca și îndepărtarea um, anumitor uh, obstacole în care a um, mobilității. Vom maximiza de asemenea accesul deschis la rezultatele uh, cercetărilor uh, finanțate din bani publici. Succesorul cadrului 7 va fi um, gândit astfel încât să sprijine strategia Europa 2020. Rolul Consiliului European de Cercetare și a Institutului European pentru Inovație și uh, Tehnologie vor fi stimulate și, de asemenea, Comisia va um, uh, reconsolida baza științifică pentru um, acest uh, politică prin centrul său comun de cercetare. Apoi, uh, uh, Comisia va stabili o, um, un comitet uh, pentru inițiativa de leadership în domeniul design european și pentru eticheta de excelență în acest domeniu. Apoi, se va lansa un program pilot care va presupune existența unui tabel de scoruri în domeniul inovației în sectorul public european și, de asemenea, se va lansa un program pilot privind inovația în domeniul social în Europa uh, pentru a uh, putea direcționa mai bine uh, programele Fondului Social European. De asemenea, Comisia propune să se um, lase pe din afară, la nivel de stat membru, bugetele dedicate achizițiilor publice uh, pentru uh, inovații și servicii, pentru că asta ar putea crea o piață de achiziții care să valoreze cel puțin 10 miliarde de uh, euro pe uh, an. Apoi, la începutul anului viitor, Comisia va face o propunere legislativă pentru a grăbi și moderniza uh, stabilirea de standarde pentru a putea permite o mai mare interoperabilitate și pentru a stimula inovația. 7. Regimul proprietății intelectuale în Europa trebuie să fie modernizat. Uh, acordul privind uh, brevetul european ar putea duce la economisirea a 250 de milioane de euro pe an din partea mediului de afaceri. În 2011, Comisia va face propuneri pentru uh, o piață a cunoștințelor europene pentru brevete și licențe. 8 fondurile structurale și uh, cadruri, uh, cadrele uh, privind ajutorul de stat vor fi revizuite pentru a stimula inovația. Comisia va asista statele membre pentru a folosi mai bine cele 86 de miliarde de euro din programele pentru fonduri structurale, pentru cercetare și inovație pentru 2007-2013. Și Comisia va propune un cadru pentru cheltuirea fondurilor structurale care să se axeze mai mult pe inovație. În 2011, Comisia va revizui uh, cadrul privind ajutorul de stat. 9. Comisia a Uh, stabilit 25 de indicatori uh, într-un uh, tabel de performanță pentru cercetare și inovație și o listă a elementelor necesare pentru un sistem al inovației încurnat de succes. Și pe baza numărului tot mai mare al companiilor care inovează în uh, economie, uh, se vor dezvolta programe în următorii doi ani. 10. Uh, parteneriate pentru inovație europeană, care vor mobiliza părțile implicate, europene, naționale sau regionale, publice sau private, pentru a stabili niște obiective care să combine um, răspunsul la schimbările sociale cu potențialul ca Europa să devină un lider european. Se vor coordina, coordona investițiile, se vor mobiliza mobiliza cererile și se vor uh, uh, grăbi procesele de standardizare. Comisia va uh, oferi finanțare în acest sens și un pilot de parteneriat va fi lansat la începutul anului 2011 în domeniul um, unei îmbătrâniri active și sănătoase. Se va folosi mai bine um, se vor folosi mai bine resursele existente pentru o agricultură și o industrie durabilă. Vă asigur că Comisia va lucra îndeaproape cu Parlamentul European, împreună cu Consiliul, de asemenea și cu statele membre, pentru a discuta conceptul de parteneriat, pentru a explora uh, potențialii uh, candidați uh, în aceste parteneriate și să examineze structurile de guvernanță a acestor parteneriate. Uh, inițiativa emblematică privind Uniunea Inovației a fost discutată la Consiliul de Competitivitate din 12 octombrie și va fi de asemenea abordată în concluziile viitorului Consiliu în acest domeniu pe 26 noiembrie. Președintele Barroso intenționează să prezinte aceste concluzii la o întâlnire a Consiliului European din decembrie. Aș dori să știu care sunt opiniile acestei comisii în legătură cu chestiunile care vizează parteneriatele Europene pentru Inovație. Știu că ați numit-o pe doamna Judith Merkis ca raportor alitre pentru această inițiativă emblematică și de-abia aștept să lucrez îndeaproape cu doamna. Inovația reprezintă cheia pentru a construi uh, o societate mai ecologică, mai durabilă și mai corectă și eu sper că președintele Barroso și cu mine vom reuși să găsim susținere din partea Parlamentului European pentru a face din această uh, a Inovației o realitate. Mulțumesc, domnule președinte! Herzlichen Dank. Erste Wortmeldung liegen. Mulțumim. Îi dăm cuvântul doamnei de Castillo. Sí, eh, muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în primul rând, din partea grupului meu politic și din partea mea, doresc să vă mulțumesc că ați venit în această după-amiază să vă întâlniți cu noi. Sunt două chestiuni despre care aș dori să discut. O întrebare și un comentariu. Voi începe cu comentariul. Aș dori să spun că, după părerea noastră, noi suntem foarte mul- mulțumiți și de ceea ce s-a spus astăzi aici și de ceea ce ați spus în trecut. V-am trimis și niște întrebări în scris cu alte cuvinte, ne bucurăm că există 25 de indicatori care fac parte acum dintr-un tabel al Uniunii Europene în ceea ce privește inovația. Mai există și o listă de verificare, astfel încât să ne asigurăm că inovația este într-adevăr eficientă. E un pas înainte deosebit de interesant. Însă, principalul lucru despre care vreau să discut și întrebarea pe care o am are de a face cu programul uh, cu programul ITER și cum este acesta finanțat. La început, se spunea că acesta va aloca mai multe fonduri pentru a acoperi costurile. Vorbeam despre 2.703 din 2007-2013. Uh, Propunerea Comisiei pentru finanțarea pe termen scurt ar trebui să fie încadrată în revizuirea multianuală, sub titlul 1A pentru programul cadru 7. Cred că suma e de 460 de milioane de euro. Deci se discută despre foarte multe lucruri, nu este foarte clar de unde vor veni fondurile pentru acest program. Revizuirea liniei 1A e puțin problematică, așa cum bine știți, pentru că programele care primesc finanțare din 1A sunt pentru programele însele și nu pentru infrastructură. În stadiul actual, la acest punct ar trebui să apelăm. Aș dori să știu cum putem garanta finanțarea pentru programul cadru 7 pentru restul perioadei, astfel încât să fim siguri că ne vom duce la îndeplinire angajamentele și de asemenea să garantăm finanțarea pentru acest program. Cred că ne aflăm într-un impas în acest moment și am discutat mult despre acest aspect cu mai multe ocazii. Aș dori să ne spuneți câte ceva despre această problemă. Domnul Calas. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, doamnă comisar, am ascultat cu atenție tot ceea ce ați spus, mi s-a părut foarte interesant și aș dori să discut despre două chestiuni. De fapt, am două întrebări. Probabil din cauza că nu am eu informațiile potrivite, uh, Trebuie să vă spun că până astăzi nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat cu strategia de la Lisabona. Nu am niciun fel de cifre, niciun fel de lucruri concrete care să-mi spună ce s-a întâmplat cu această strategie, ce am făcut noi cu ea. Și acum vorbim despre strategia EU 2020. Așa că aș dori să vă întreb următoarele. S-a transformat strategia de la Lisabona în strategia UE 2020? Există unii care spun că strategia aceasta a eșuat. Nu știu, probabil sunt doar niște zvonuri, nu am informații concrete. Dar cum ne putem asigura că nu vom eșua în cazul UE 2020? O a doua întrebare. Am citit în comunicările Comisiei în, cu privire la Uniunea Inovației că unul dintre lucrurile de care Comisia e interesată se află la capitolul 7.2 și acesta e următorul. Să existe un singur indicator care să măsoare inovația astfel încât să poată fi făcută mai ușor o comparație la nivel internațional. În raport, Comisia pare să ne asigure, alături de recomandările primite, că în următorii ani va exista un asemenea indicator în ceea ce privește inovația. Statele Unite și Brazilia au deja un sistem care măsoară exact ceea ce ne dorim noi să măsurăm. Cu alte cuvinte, noi ne dorim să putem să facem o comparație. Din moment ce există deja acest sistem, de ce nu ne folosim de el? Acesta există, de ce să mai așteptăm 2 ani ca să avem unul propriu? Doamna Ford. Mă bucur foarte mult să aud că ați fost atât de ocupați la comisie. Aș vrea să pun o întrebare. Prima, finanțarea cadru e o chestiune extrem de importantă pentru știință și cercetare în uh, statul membru de unde vin eu, unde în permanență îmi spun cercetătorii cât de importantă e munca de colaborare și finanțare europene pentru a promova știința și inovația. Am lucrat cu doamna Cavaio la raportul privind simplificarea cadrului 7. Vreau să știu cum intenționați să implementați cât mai rapid cu putință acest lucru. Una dintre recomandări iară ca participanții să poată să folosească practicile obișnuite de contabilitate, ceea ce e de interes deosebit din partea multor participanți începește chestiunea utilizării costurilor medii cu personalul. Dacă uh, nu se folosește în uh, practica lor contabilă curentă, dacă pot să continue cu cea pe care o fac. Uh, președintele Barroso a spus cu ceva timp în urmă când uh, a preluat noul mandat despre posibilitatea de a avea un uh, consilier științific pentru Europa. Ce se întâmplă cu această idee? Fomekes. Doamna. Doamna. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit să prezentați inițiativa aceasta emblematică privind Uniunea Inovației, foarte importantă pentru toate scopurile noastre pentru anul 2020 și dincolo. Am câteva întrebări. Ați vorbit, ați spus că e foarte important să se clarifice structura de guvernanță a parteneriatului. Ați putea într-adevăr clarifica guvernanța, să ne dezvăluiți cum, e, cum se va construi această structură de guvernanță. Și dacă vorbim despre un nou instrument, pentru că, din cât înțeleg eu, nu e vorba de un instrument nou, ci un instrument uh, înnoit. Deci, are o imagine puțin retușată, dacă vreți să elaborați cu privire la acest aspect. Cum se va implica Parlamentul? Dumneavoastră ați menționat deja acest lucru, dar pentru noi e o chestiune cheie. Cum ne vom implica în stabilirea agendei privind parteneriatele de inovație, calendarul, cum ne vom implica în examinarea schimbărilor uh, sau provocărilor pentru societate, pentru că în 2010, deși le-am definit pentru 2020, E o chestiune care evoluează. Provocările pentru 2013 s-ar putea să fie diferite decât în 2010. sunt de acord cu colegul uh, Calas în legătură cu partenerii Telecom. Vom monitoriza ce se întâmplă. Cum ne vom baza pe punctul foarte al rezultatelor pe care le-am avut deja la parteneriatele precedente? Și ceva foarte important, finanțarea, fondurile pentru parteneriat. Ați menționat deja programul cadru 8, nu ați menționat SIP programul de inovație. Cum să percep asta? Ca să exagerăm, am avut mii de căi de finanțare a inovațiilor. Uniunea Inovației va regrupa totul pentru a avea un instrument mai pragmatic și eficient? Pentru că eficiența resurselor înseamnă și resursa finanțelor sau finanțării. S-a mai vorbit apoi despre faptul că în Uniunea Inovației se menționează un transfer de cunoștințe, cea de-a cincea libertate. Puteți să detaliați puțin cum transferul de cunoștințe se poate promova printr-un parteneriat de inovație sau prin finanțare, pentru că asta ține foarte mult de brevete și eventual și de piața unică. Și ultimul lucru, nu mai puțin important, Ați început cu o idee de atragerea talentelor, că avem nevoie de universități eh, de nivel mondial. Sunt întru totul de acord, dar cum veți face asta? Fiind comisarul pentru inovație și nu comisarul pentru învățământ. Educația, învățământul ne fiind o competență a Uniunii Europene. Mulțumesc. Colegul Lamberts. Ah, acum colegul Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru documentul privind Uniunea Inovației, care mi se pare foarte încurajator, mai ales începând cu obiectivele, acele provocări uh, la adresa societății, cum a spus, pentru Europa. O să mă concentrez pe acest aspect. Nici eu n-aș fi optat pentru altceva. Îmi place și abordarea cu accesul deschis la rezultatele cercetării finanțate public de asemenea, deschiderile privind uh, drepturile de proprietate intelectuală și, de asemenea, accentul pus pe standarde. Știm cu toții că standardele sunt foarte importante, mai ales la electromobilitate. Dacă nu suntem suficient de atenți, standardul global o să fie stabilit de China fără să ne dăm seama măcar. Deci sunt lucruri foarte bune. Câteva observații. Documentul s-ar putea îmbunătăți în anumite privințe să reacționezi la ce a spus Judith privind atragerea talentelor de vârf de pe Mapamond. Ce mi se pare și mai deranjat e faptul că nu suntem capabili să profităm de rezerva nesecată de talente din Europa. Când mă gândesc la toți tinerii ăștia, s-ar putea să credeți că nu e treaba mea, ci a tineretului în mișcare, da? Când văd tineretul, inclusiv din uh, familie de imigranți, E o resursă de care nu profităm. Înainte să ne gândim să atragem talente din afară, m-aș concentra pe dezvoltarea talentelor care sunt deja aici. E foarte important. În ce privește parteneriatele de inovație, preocuparea noastră este ca asta să nu se transforme într-un instrument prin care să subvenționăm industria. Ce vreau să văd într-un parteneriat autentic e angajamentul din cele două sau trei părți și nu doar angajamentul, inclusiv angajamentul financiar de la Uniunea Europeană. Aș spune de asemenea și ceva ce vom propune unui coleg uh, comisar pentru afaceri economice și monetare. În uh, interiorul guvernanței economice europene va exista o anchetă de dezechilibre macroeconomice și un scoreboard și vom încuraja foarte mult uh, pe domnul comisar Ren se include eficiența energetică și a resurselor ca indicator pentru acest tabel de bord cu scorul să existe un impact economic real. Deci sprijinul din partea dumneavoastră ar fi binevenit. Și întrucât Pilar s-a hotărât să se ocupe de ITER, elefantul ăsta alb, Vreau să mă adresez dumneavoastră în două calități, domnule comisar. Mai întâi ați fost membra Curții de Conturi, a Curții de Auditori și sunt convins că o parte a ființei dumneavoastră nu poate pur și simplu să stea și să se uite și să accepte faptul că avem un proiect care înainte de a începe a avut costuri care s-au triplat. Cred că vă gândiți la ceva care arată o proastă gestionare acolo, care să vă atragă atenție. Și altceva din discuțiile noastre la care țin foarte mult, și anume faptul că dumneavoastră doriți rezultate. Sunteți uh, un om orientat pe rezultate. ITER nu o să aibă rezultate nici peste 50 de ani. Eu o să ies la pensie, poate că și dumneavoastră, dacă nu aveți bagheta fermecată. Și dacă încerc să mă gândesc la dumneavoastră în aceste două calități, poate că ar fi bine să vă mai gândiți, să vă uitați și să vedeți dacă nu să uh, renunțăm cu totul, să-l mai congelăm vreo 10 ani. Uh, m-ar bucura o reacție din partea dumneavoastră pe acest subiect. Soweit diese Wortmeldung. Bine, cam atât cu, luarele, cu această luare de cuvânt, domnul Cavali. Rămân? Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și aș vrea să-i urez bun venit, doamne comisar, la comisia noastră. Aș vrea să o felicit pe doamna comisar și serviciile comisiei pentru documentul foarte bun privind inițiativa emblematică privind inovația, un document complet cu ipotezele corecte din lumea inovației. Salut în special inovațiile sociale, un concept foarte interesant care nu era în documentele precedente ale Comisiei. Și inovații în sectorul public, care mi se par foarte importante în prezent, să fie incluse și inovațiile din serviciile publice. După părerea mea, punctul slab al documentului ține de instrumentele care trebuie aplicate. sau cărora să li se aplice aceste concepte. În special, instrumentele financiare mă îngrijorează. Bugetul comunitar nu e deloc flexibil. Avem acum probleme cu soluția pentru ITER. Așteptăm uh, uh, revizuirea la jumătate de termen pentru buget. Revizuirea de săptămâna trecută e un document foarte bun, dar este baza pentru bugetul viitor, nu afectează actualul buget. Asta înseamnă că vom rămâne cu bugetul actual până în 2013 și deci și acest buget actual a fost uh, proiectat cu câțiva ani în urmă când lucruri cum ar fi inovația și ce avem acum pe masă nu erau de atât de mare prioritate ca și în prezent, cum ar fi altele, cum ar fi energia, schimbările climatice. Și atunci întrebarea și îngrijorarea mea este că vom avea această prioritate, aceste priorități importante pentru Europa și pentru a ne ridica la înălțimea provocărilor, dacă nu avem resurse sau instrumente financiare adecvate, ne ajunge anul 2014 și suntem apoi la jumătate de termen până în 2020. În general, strategia UE 2020 va fi finanțată în mod adecvat abia din 2014. Aveți vreo soluție în domeniul dumneavoastră pentru această problemă? Cam asta era întrebarea pe care doream să vă adresez, domnul comisar. Mulțumesc. Ich habe noch 10 Wortmeldungen. Mulțumesc, mai există 10 persoane care doresc să ia cuvântul. Ați putea încerca să vă restrângeți puțin întrebările? Și urmează acum domnul Banisteroi. Vă mulțumesc. Ar trebui să avem mai mult timp pentru a discuta mult mai uh, în detaliu despre aceste probleme. Există mai multe portofolii în cadrul comisiei care se ocupă de aceste aspecte. Mă refer la mm, acele îndatoriri de coordonare din cadrul Comisiei. Vreau să fac următoarea mm, observație în legătură cu legătura între partenerii interni și cei externi. Ar trebui să fie în felul următor. Statele membre ar trebui să se ocupe mai mult. Nu poate fiecare să fie primul la rând. Și aceasta e problema și cu strategia de la Lisabona. Nu era foarte clar cine ce face. trebuie să ne gândim foarte clar de ce informația, de ce instrumente avem nevoie în cadrul programelor cadru. A mai reieșit și următoarea întrebare. La revizuirea la jumătatea termenului apar următoarele lucruri. Trebuie să existe mijloace de finanțare, și acestea sunt prevăzute acolo, ar putea fi una dintre soluții. Și mai apare și următorul lucru, inovația este și ea foarte importantă, tocmai în acțiunea pe care ați propus-o dumneavoastră astăzi aici. În următorii ani s-a vorbit despre colaborarea cu partenerii externi, însă cum vă imaginați exact acest lucru? Dar putea ca lucrurile să funcționeze, ne dorim știință și inovație, în Parlament suntem pentru aceste două lucruri, însă important este să putem acționa așa cum trebuie. Doamna Herzog are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comis doamnă comisar, că ați venit astăzi aici. Felicitări! Am și eu câteva întrebări, nu foarte multe. Primul este cel legat de buget. Cum putem să lucrăm cu Consiliul? Am văzut ce a făcut acesta anul trecut, am văzut ce s-a întâmplat la capitolul 1A, la capitolul 5, cel legat de cooperarea administrativă, mai ales în cadrul cercetării cum putem să lucrăm împreună cu Consiliul din punct de vedere bugetar. Fără mijloace financiare nu putem să ne, abține, să ne atingem țelurile, nici dumneavoastră, nici noi. În 2014 acest Parlament își va încheia mandatul și dumneavoastră vă veți încheia mandatul și trebuie să vedem la ce rezultate vom ajunge. Nu ne permitem să ezităm. În ceea ce privește ITER, sunt de acord cu ce au spus colegii mei, dar există o problemă o problemă cu orice program care este foarte extins. Galileo și alte asemenea programe. Tot ce se extinde la mai mult de un stat membru devine o problemă. Și ITER e unul dintre aceste proiecte problemă. Și de aceea vreau să vă întreb cum, vă, cum doriți să acționați în acest sens. Următoarea întrebare. Provenind din Ungaria, nu pot să nu vă întreb următorul lucru. Ce credeți că ar putea fi un succes al președinției ungare în ceea ce privește inovația? Cum vedeți evoluția acestui dosar? Care sunt planurile dumneavoastră pentru următoarele șase luni? Și mai ales, ce părere aveți despre Institutul European privind uh, tehnologia, cercetarea și inovația. Acesta are baza în Ungaria și aș vrea să știu cum ar putea folosi mai bine, astfel încât să fie cât de eficient e posibil. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici și vă vom sprijini ca Parlament. Și de aceea trebuie să discutăm împreună cu Consiliul să vedem la ce concluzie vom ajunge. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnul Thompson. Doamna Thompson, mulțumesc mult, domnul Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentare, doamnă comisar. A fost uh, foarte interesant să vă ascultăm și mie mi se pare că în sfârșit vom ajunge la o modernizare a programului de cercetare european. Am mai încercat să facem acest lucru și în trecut. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus despre cooperare și despre întreprinderi care să coopereze la nivelul Uniunii Europene. Cred că există anumite resurse de care trebuie să începem să ne folosim. Valoarea adăugată europeană e foarte importantă. Trebuie ca cunoștințele să se transfere dintr-un stat membru în celălalt, să ne folosim de diversitatea culturală, culturală care există în Europa. Mi-a plăcut și ce ați spus despre achizițiile publice și inovație. Din câte știu eu, o singură țară din 27 are legislație în ceea ce privește achizițiile publice și inovație. A fost introdusă în Regatul Unit în anul 2007. Cred că ei au deja experiență în acest domeniu și probabil ne-am putea folosi de ea în restul Europei. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre consolidarea Consiliului European pentru Cercetare și Inovație. Dumneavoastră credeți că acest uh, Consiliu ar trebui să se bucure de o parte mai mare din buget? Ați vorbit despre fondurile structurale și de sinergia cu programele cadru. În această comisie am discutat mult despre acest lucru, că ar trebui să existe o sinergie între diferitele programe. Însă, nu prea avem exemple în acest sens. De aceea ar fi important ca în primul rând să se facă o evaluare a sinergiilor dintre programe cadru și fonduri structurale, iar apoi, dacă există dificultăți, să reușim să creăm un fel de structură cadru astfel încât lucrurile să avanseze. Eu sunt coordonator în cadrul Comisiei FEM și aș dori să știu dacă veți acorda o atenție sporită femeilor cercetători. Acum facem un raport în ceea ce privește aspectul de gen și cercetarea. Vă mulțumesc, domnul președinte, doamna Pol. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea pe care ați făcut-o astăzi. Aș dori să vă pun trei întrebări, pe scurt. În primul rând, să continui ceea ce a spus colega mea Vicky Ford. Suntem toți foarte conștienți că există dificultăți financiare în statele membre în acest moment. Cum credeți că Uniunea Inovației și programul Cadru 8 vor duce la eliminarea duplicării în cadrul cercetării care există acum, și anume mai multe state membre se ocupă de același domeniu? Puteți sugera anumite căi prin care programele europene ar putea ajuta statele membre astfel încât ele să devină mai eficiente, să se folosească de fonduri într-un mod mai eficient. Se menționează planul strategic tehnologic în cadrul Uniunii Inovației și se discută și despre provocările din societate. Cum intervine acest plan în Uniunea Inovației? Cum pot fi integrate aceste două planuri? Aș dori să clarificați acest aspect. În al treilea rând, tot în ceea ce privește schimbările din societate, un domeniu care este văzut ca fiind foarte important este acela al îmbătrânirii active. Ce va face Uniunea Europeană, având în vedere că există directiva privind privind testele clinice. Mă întrebam care credeți că vor fi schimbările cele mai importante care vor avea loc ca urmare a acestei directive. Și în ultimul rând aș dori să vă spun mulțumesc. Știu că vă, cabinetul dumneavoastră se ocupă exact de acest aspect despre care am vorbit, programe de parteneriat în ceea ce privește testele clinice, așa că vă mulțumesc frumos. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru uh, prezentarea făcută. Aș uh, dori uh, să vă adresez rugămintea ca în ceea ce privește politica de inovare să sprijinim împreună întreprinderile mici și mijlocii, pentru că ele sunt motorul dezvoltării economice în Uniunea Europeană și de asemenea vis-a-vis -vis de fondurile pentru cercetare, Uh, sper ca împreună să reușim să creștem bugetul alocat proiectului Galileo, pentru că, din păcate, fondurile existente, în special pentru programul de radionavigație prin satelit, sunt insuficiente și nu vom putea utiliza cu adevărat sistemul Galileo când el va fi finalizat, decât dacă vom putea dezvolta de pe acum servicii astfel încât uh, să asigurăm masa critică de utilizatori atunci când sistemul va fi gata. Și acum uh, aș dori să vă um, uh, adresez o întrebare. Cred că dezbaterea ar fi mult mai largă, nu o să avem timp acum, dar sper să o notați și poate cu o viitoare ocazie să putem discuta mai mult pe acest subiect. Se referă la faptul că în, ultimei, în ultimele decenii din păcate, Uniunea Europeană a, în Uniunea Europeană a avut loc un proces de dezindustrializare. În ultimele decenii, Uniunea Europeană a păstrat pe teritoriul său, în principal, capacitățile de inovare, dar a delocalizat capacitatea de producție către terțe țări unde costurile de producție erau mai mici. Există riscul ca în momentul în care s-a rupt legătura dintre capacitatea de inovare și capacitatea de producție, în timp, Uniunea Europeană să piardă inclusiv din capacitatea de inovare. Și de aceea v-aș adresa rugămintea și, de fapt, aceasta era întrebarea, cum vedeți integrarea politicii de inovare a Uniunii Europene în politica industrială a Uniunii Europene? Pentru că eu consider că ele sunt strâns legate și dacă marea parte a industriilor au fost delocalizate în terțe țări cu costuri mici, riscăm ca, nu foarte târziu, și capacitatea de inovare a Uniunii Europene să scadă. Cred că doar așa Uniunea Europeană poate ieși din criză dacă vom gândi o politică industrială coerentă, ambițioasă, curajoasă, ecoeficientă, dar care să pună în valoare capacitatea de inovare, dar să generăm locuri de muncă bine plătite și înalt calificate în Europa. Vă mulțumesc! Colegin Joran Sisli. It's your turn. Domnul Sisli, este rândul dumneavoastră, nu? Atunci, domnul Lodi, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, <clears throat> pentru faptul că ascultați uh, toate problemele pe care vi le prezentăm. Trei observații aș avea. Mai întâi ce privește ITER, aș vrea să vă exprim două regrete. Primul, regret că aspectele bugetare sunt pe cale <clears throat> să depășească marile mize de științe, cercetare a acestui proiect. Cred că e important ca la acest proiect să se reia dezbaterea, politică, dar din punct de vedere al cercetării. Și îi spun președintelui nostru să nu lase Comisia de Buget să preia acest buget, ci să reluăm dezbaterea în aspectele esențiale. Noi, parlamentarii, n-am fost implicați suficient în acest dosar. Două sugestii acum. Ocupați de știință, doamnă comisar. Știm că marile provocări ale omenirii se găsesc soluțiile în știință și cred că trebuie să se lucreze și cu privire la legătura între etică și știință. Nu se poate face știință fără conștiință. Am văzut asta și în trecut unde duce. Mi-a plăcut legătura între inovație și domeniul social. Trebuie să se găsească și mesajul etic privind cercetarea și știința. Și în încheiere, ce privește negocierea perspectivelor bugetare. Mă bazez pe ce a spus uh, colegul Ol, care e sentimentul în ce privește ideea de a comune, comunitariza și mai mult politica de cercetare, de competitivitate a pieții interne în negocierile cu statele membre. Și această idee care Constelina spune, dacă pe scară continentală n-am putea să ne bazăm pe mari funcții publice, armata, 27 de armate, dar nu mai avem niciun dușman, 27 de servicii vamale, sute de servicii diplomatice și cercetări. Am propus grupului politic ideea de a face un audit al continentului. Dacă începește funcția de cercetare, acest audit pe care ar putea să-l facă Curtea de Audit uh, Europeană și cele 27 de curs de conturi naționale, să examineze proiectele care sunt finanțate de 30 de ori fără nicio coerență sau legătură? Cum să reglăm cursorul ca să există o mai mare dimensiune comunitară în politica de cercetare pe scara continentului și să facem astfel economii atunci când e criza de bani publici? Domnul de Hangegis. Ah, grazie, grazie Presidente. Signor... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mă bucură inițiativa dumneavoastră. Cred că e o abordare foarte bună. Există niște țeluri foarte importante, creșterea inovației, creșterea cercetării, astfel încât să putem răspunde provocării globalizării. Trebuie să fie mai bună și poziția competitivă a Uniunii Europene. Și să ajung acum la cele trei întrebări pe care doresc să vi le adresez. La nivelul Uniunii pentru Inovație, vă doriți o creștere în ceea ce privește fondurile pentru cercetare privată. Doriți ca aceste fonduri să fie crescute. Însă, în același timp, trebuie ca lucrurile să fie mai ușoare pentru Um, întreprinderile mici și mijlocii care doresc să se ocupe de cercetare. Când vorbim despre fonduri structurale, e important să există o sinergie între diferitele programe. Însă mă întreb de ce fel de instrumente ne putem folosi astfel încât să putem accelera folosirea unor asemenea resurse. Politicile naționale. Vedem că există foarte multe reduceri care se fac în ceea ce privește cercetarea în acest moment și acest lucru duce la un deficit în finanțarea cercetărilor private. Nu prea există destul personal calificat în cadrul cercetării am spus că va crește foarte mult locu, va, vor crește foarte mult locurile de muncă pentru cercetători, cu aproxima, aproximativ 700 de mii. Cum vom face acest lucru, mai ales când în statele membre există reduceri în diferite domenii? Cum se poate trece peste acestea astfel încât să putem să asigurăm crearea de noi locuri de muncă pentru tinerii cercetători? Vă mulțumesc! Domnul Calas, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnule comisar, o scurtă reflexie și apoi o întrebare. În această dimineață, așteptând la coadă la aeroport, era o reclamă pe care am auzit-o, care spunea uh, Jack Danielsul final, sau hamburgerul final uh, Jack Daniels. Înțeles că Jack Daniels e whisky, știu că hamburgerul e hamburger, dar acum mi se pare cel mai grozav uh, hamburger Jack Daniels. Reflexia este că trăim într-o epocă de hiperbole, de exagerări extreme, de scopuri care nu pot fi atinse. În Europa am mai avut un astfel de scop de neatins, strategia de la Lisabona. Cea mai concurențială economie bazată pe cunoștințe e acest an, dar n-am prea reușit Acum avem Uniunea Inovației, care mie mi se pare că sună ca The Ultimate Jack Daniels Hamburger. Mă întâlnesc cu alegătorii în mod uh, obișnuit, presupun că cu toții facem asta și niciodată n-am putut să le explic niciuna dintre strategiile europene, niciuna dintre alegători, niciodată. Scepticismul care vine cu aceste nume sfărăitoare, cu aceste ținte care nu se ating niciodată, riscă să devalorizeze oricare dintre aceste proiecte, care de fapt au o valoare inerentă. Mai ales, și acum ajung la întrebare, mai ales într-o epocă și în anii următori de bugete de austeritate pentru guvernele naționale, care cred că o să aibă un anumit efect și asupra bugetelor uh, de viitor ale Uniunii Europene, dar finanțare practică și atingerea oricăruia dintre aceste obiective. Acestea erau comentariul și întrebarea mea. Mulțumesc. Domnul Toia, doamna Toia, vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei comisar pentru prezentarea făcută și să-i mulțumesc pentru eforturile pe care simt că le face pentru a crește nivelul de eficiență. Când vine vorba de eficiență, cred că dorește să găsească noi metode de lucru, metode mai simplificate și să se asigure că există instrumentele necesare. De multe ori știu care sunt, știm care sunt țelurile noastre, dar nu avem instrumentele de care e nevoie. Și de aceea observ că face eforturi pentru a crește eficiența investițiilor noastre aplaud inițiativa în ceea ce privește uh, acele tabele de scoruri și sunt de acord și cu comentariul doamnei Merchis în ceea ce privește indicatorul unic. Însă aș dori să știu mai mult despre această abordare, această abordare pozitivă. Mă refer la aceste două domenii, moduri de lucru și prioritățile. Cum putem ajunge la prioritățile pe care ni le stabilim? Și exact acesta e efortul care se face atunci când vorbim despre concentrarea eforturilor pe una sau două priorități. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să își concentreze eforturile asupra a una sau două priorități în trecut se vorbea despre programe comune, ce se va întâmpla cu ele, se vor folosi acestea și pe viitor când vorbim de diferite domenii, de exemplu sănătate, cercetare. E nevoie de eforturi comune și de punerea în comun a fondurilor la nivel la nivelul Uniunii Europene. Doar așa vom putea să vedem îmbunătățiri în ceea ce privește inovația. capacitatea de cercetare e în anumite domenii mult mai mică decât în alte părți ale lumii, în Europa. Știm că lucrurile sunt dificile, statele membre opun rezistență, însă trebuie să vedem ce putem face. Comisia, în special, ar putea veni cu niște propuneri, cu niște resurse, astfel încât să convingă pe toată lumea. Dacă are doar un rol de coordonare, dacă nu se încearcă aceste programe în comun, atunci va fi foarte greu să convingem statele membre să se folosească de resursele pe care le au împreună. Colegii mei au vorbit despre legătura între etică, cercetare și știință. S-a vorbit despre inovație la nivelul social ce credeți despre aceasta? Cred că e ceva foarte folositor. Avem nevoie de inovație socială, să experimentăm un nou mod de a trăi împreună, noi moduri de producție. E nevoie de o nouă abordare în ceea ce privește profesionalitatea, astfel încât societatea noastră să fie una mai bună, mediul să fie mai protejat și calitatea vieții crescută. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acestea. Vă mulțumesc! Și ultimul, uh, ultima luare de cuvânt, domnul Lenciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru vizită și pentru expunerea acestui document. Um, eu o să mă vorbesc despre o problemă pe care am mai ridicat-o și în alte dăți, și anume referitor la infrastructura în cercetare. Sunt întru totul de acord cu menționările Comisiei în documentul suport. Uniunea Europeană a rămas undeva în urma Statelor Unite și Japoniei în materie de investiții în uh, infrastructura de cercetare în domeniile tehnologice noi, iar acest lucru s-ar putea să fie, să ridice o problemă în viitor pentru Uniunea Europeană. Și de asemenea, singura șansă a Europei ca să recupereze această diferență este să extindă baza infrastructurii de cercetare în toate țările membre, pentru a beneficia de un mare avantaj pe care celelalte concurente, să spunem, nu le are, și anume îmbinarea de ă, culturi cu gamă diversific diversificată de specializări. Din păcate, spun din nou, noile state membre, așa cum am mai tras atenția, nu beneficiază de o infrastructură de cercetare corespunzătoare. Și aș dori să întreb din nou Comisia dacă are în vedere o, știu, o strategie îmbinată cu strategia 2020 referitor la încurajarea uh, creșterii infrastructurii de cercetare și în noile state membre. În proiectele care se află în derulare, în această strategie trebuie să avem o infrastructură mult mai bună și pentru noile state membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș mai avea o întrebare din partea doamnei Marchis. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uitat cuvântul magic, mă scuzați. Încă ceva înainte de a încheia. Doamnă comisar, ați lucrat îndreaproape cu domnul comisar Tiani. Tajani. Acest lucru este unul foarte bun. Însă, ne putem aștepta să aflăm și părerea domnului comisar Tajani în ceea ce privește această legătură între societate și inovație. Cred că ar trebui să avem o privire de ansamblu din ambele puncte și ceva ce am uitat și e foarte important e să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru ceea ce ne-ați spus și eu aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună. Cred că e o strategie foarte importantă și haideți să nu încercăm să facem hamburger Jack Daniels, eu nu sunt pentru așa ceva, oricum sunt vegetariană. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră și aștept să colaborăm. Vă mulțumesc! Și acum îi dau cuvântul doamnei comisar. Am auzit întrebări foarte diverse, vă rog să încercați să răspundeți la ele. Dacă nu, vom mai discuta și la următoarea reuniune despre aceste puncte. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, o dezbatere extrem de interesantă și mi-a amintit puțin uh, de dezbaterile pe care le avem uh, în comisie și în grupul de comisari pentru inovație cu care am lucrat în pregătirea acestei inițiative. Au existat interese care concurau, anumiți uh, comisari aveau anumite priorități pe care ceilalți nu le împărtășeau, așadar, până la urmă, trebuia să distilăm puțin toate aceste discuții într-un document care inițial uh, a fost gândit ca o propunere cu o dimensiune cel puțin dublă în comparație cu cea actuală. Dar după aceea ne-am gândit să găsim un document uh, de dimensiuni mai reduse cu care să putem lucra. Deci aceste discuții sunt similare cu discuțiile pe care le-am avut uh, uh, în grupul comisarilor începând cu luna februarie. Aș dori să mă refer la ultima întrebare pe care mi-a adresat-o doamna Merkis. Da, am uh, lucrat îndeaproape cu Antonio Tajani și acest lucru a fost foarte important, mai ales datorită portofoliului pe care îl deține acest comisar. E vorba mai ales în, de contextul acestei inițiative emblematice privind Uniunea Europeană în domeniul inovației și um, e clar că și domnul comisar Tajani va dori să discute propria sa inițiativă emblematică tot aici. Aș dori să răspund um, um, aspectului cel mai dificil cu care poate m-am confruntat din momentul în care am ajuns comisar și anume uh, chestiunea ITER. Astăzi uh, combustibilii fosili îndeplinesc 80% dintre nevoile noastre energetice. Nu doar că acești combustibili sunt finiți, ci rămân în același timp uh, unul dintre marii contributori la uh, poluare. Practic, uh, aceștia reprezintă 80% dintre uh, emisiile cu, de gaze cu efect de sere în Uniunea Europeană. Până în 2009 uh, a trebuit să ne reducem uh, emisiile, dar acestea au uh, crescut de la 80% până la 95%. Acest lucru este extrem de important pentru toată lumea, pentru că toată lumea trebuie să răspundă acestei provocări. Siguranța energetică reprezintă și ea o mare provocare pentru viitorul Europei. Și am mai spus aceste lucruri aici, cred că și la auderea mea, că nu există, un fel de glonț de argint pentru a stabili un mix energetic optim în Uniunea Europeană. Susținem uh, cercetarea în domeniul energetic uh, pentru a explora toate direcțiile și opțiunile posibile. Așadar, uh, îmbinarea energiilor într-un astfel de scenariu presupune că luăm în considerare și energia de fuziune și ar trebui să existe uh, și din acest punct de vedere anumite avantaje pentru noi. Acestea fiind uh, spuse, viitorul fuziunei uh, depinde foarte mult de succesul uh, ITER. Cum spunea și doamna de Castillo, aceasta reprezintă o provocare științifică extraordinară. Prin urmare, ne putem aștepta ca un produs atât de vast și de complex precum proiectul ITER să presupună anumite riscuri. Însă e clar că marile idei presupun mari uh, provocări. Am uh, lucrat din februarie să putem uh, ajunge la un cadru financiar echitabil pentru acest proiect. Au existat și chestiuni de guvernanță serioase care uh, implicau ITER și uh, a trebuit să luăm uh, anumite uh, decizii în Consiliul ITER și uh, FORI la Barcelona. Când am făcut prima vizită în Statele Unite, în martie sau aprilie, ITER a fost unul dintre subiectele pe care le-am discutat cu secretarul de stat Ciu. Dânsul avea niște viziuni clare în legătură cu angajarea Europei în uh, proiectul ITER și am fost încântată să îi spun că exact așa stau lucrurile, că susținem acest proiect. Dacă vom avea acest proiect, uh, e clar că acesta va trebui gestionat așa cum uh, trebuie și e clar că trebuie să stabilim structurile de gestionare. E clar însă că se produc deja niște uh, schimbări. Însă există această uh, lipsă financiară de 1,4 miliarde de uh, euro și uh, Comisia a rugat Consiliul să găsească o soluție, având în vedere bugetul existent și cel de-al șaptelea program cadru. Ar trebui să se găsească banii necesari în acest program 7 însă se pare că aceasta nu a fost o propunere durabilă era este extrem de important să nu supunem cadrul uh, șapte la uh, presiuni uh, extraordinare. Prin urmare, propunerea, cum bine ați spus, a fost lansată și noi considerăm că această propunere este echilibrată, este corectă și dorim ca această propunere să fie pusă în aplicare. Aș dori să beneficiez de sprijinul Parlamentului European uh, în susținerea acestei uh, propuneri, pentru că eu cred că este echilibrată și corectă, cum spuneam. Bănuiesc că, de asemenea, va fi prima și ultima care va, uh, va putea proteja cercetătorii noștri din domeniul energetic. Există însă o discuție în acest uh, moment în legătură cu acest subiect. Această discuție probabil uh, va mai persista, însă trebuie să respectăm uh, faptul că Consiliul reprezintă o autoritate bugetară și, de asemenea, să ne asigurăm că acest proiect este continuat și dezvoltat în continuare. În acest moment ar fi corect să spunem că uh, unul dintre aspectele pe care le-am solicitat uh, și noi și pe care uh, le-ați solicitat dumneavoastră de la mine a fost să analizăm aspectele specifice ale eforii. Propunerile pe care le-am găsit ca răspuns la dezvoltarea anumitor uh, părți uh, ale acestui uh, proiect major au economisit peste 100 de milioane de euro și acest lucru este semnificativ. Costurile legate de tipul de uh, mașinării pe care le căutăm uh, a scăzut foarte mult din 2008 și, uh, de asemenea, uh, și de acum înainte se va întâmpla la fel. Dacă dorim să ne asigurăm că acest proiect va exista, e clar că trebuie să existe anumite transferuri tehnologice uriașe către laboratoarele de uh, fuziune și E clar că trei sferturi din uh, contribuția europeană la ITER uh, va presupune anumite uh, contracte pentru industria high-tech a Uniunii Europene. E clar că vorbim despre o chestiune semnificativă, mai ales în momentul în care există provocări majore din partea guvernelor statelor membre și din partea Uniunii Europene în ceea ce privește frontul ocupării forței de muncă. Succesul se va măsura în stabilitate, în stimularea capacității de inovație și în competitivitate competitivitatea uh, instrumentului uh, european. Dacă ar fi să ne întoarcem la alte aspecte și acum nu voi uh, menționa după nume pe fiecare eurodeputat care a intervenit, deci, dacă ajungem acum la chestiunea parteneriatelor, aș putea să vă spun următoarele. Scopul acestor parteneriate este dublu. În primul rând, trebuie să combinăm resursele și forțele între Uniunea Europeană, statele membre și uh, industrie pentru a putea uh, veni cu aceste uh, progrese în zonele care chiar contează. Aceste mari provocări uh, ce țin de societate nu sunt doar provocări, ci și oportunități minunate uh, energia regenerabilă, tehnologia ecologică, uh, brevetele, toate acestea contribuie la dezvoltarea piețelor globale. Un alt scop ar fi consolidarea și reînnoirea uh, bazei industriale a Uniunii Europene și astfel uh, să creeze um, locuri de muncă durabile în sectoare de creștere ale viitorului. De ce avem nevoie de aceste parteneriate? E bine, bănuiesc că în principal pentru că ele vor aborda două probleme specifice uh, care deocamdată uh, împiedică performanța noastră uh, în domeniul inovației. Un subiect a fost ridicat de aproape toți vorbitorii astăzi și anume faptul că există o prea mare fragmentare, adică există instrumente la nivel european, la nivelul statelor membre, care adesea acționează izolat unele de celelalte în loc să se susțină unul pe celălalt. Și din cauza acestei fragmentări, considerăm uh, că oportunități minunate sunt pur și simplu pierdute. Pentru a soluționa problema fragmentării, uh, parteneriatele vor coordona mai bine, vor direcționa mai bine și vor simplifica mai bine instrumentele existente, precum GTI-urile uh, și Institutul European pentru Inovație și Tehnologie, programarea comună, piețele și platformele existente. Deocamdată nu reușim să obținem aceste uh, cu aceste progrese științifice să le aducem pe piață. Prin urmare, ideea din spatele parteneriatelor este să elimine obstacolele din calea uh, sistemului uh, și lanțului de inovație. Deci, îndepărtarea obstacolelor de reglementare, um, aprobările de tip standardizat și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vom aborda, și asta spuneam și data trecută, diversele bariere existente care opresc aceste uh, idei minunate care se află în calea uh, cercetării și a dezvoltării uh, pieței. Prin urmare, nu este niciun motiv pentru care aceste obstacole să nu fie examinate, chiar dacă încă uh, suntem în faza de uh, cercetare. E clar că asta ne va duce la uh, o economisire a timpului uh, și la anumite succese de care oamenii vor putea beneficia cât se poate de repede și, uh, din nou, acest cuvânt minunat, viteză. Șefii de stat și de guvern vor discuta ideea parteneriatelor în decembrie. Consiliul pentru Competitivitate a avut deja o primă discuție fructuoasă la uh, ultima sa reuniune și uh, concluziile acestui Consiliu vor apărea la finalul lunii noiembrie. Am solicitat sprijinul lor pentru acest proiect important, da, dar și pentru parteneriatul pilot pe care dorim să-l lansăm în domeniul uh, îmbătrânirii active și sănătoase. Ce presupune acest proiect pilot? E bine, acesta este conturat în jurul unui obiectiv foarte clar și anume acela de a adăuga uh, cel puțin 2 ani de viață sănătoși pentru fiecare cetățean european până în 2020. Eu cred că acest obiectiv e ușor de înțeles de către oameni și aceștia pot să-l susțină repede și ușor. Vor exista niște pachete de lucru uh, uh, care vor trebui abordate de exemplu, găsirea unor soluții uh, inovatoare, uh, teste clinice, medicamente și tratamente pentru combaterea uh, bolilor cronice legate de vârstă, toate pentru a dezvolta anumite soluții inovatoare pentru îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă. Nu știu dacă un jurnalist sau o altă persoană îmi spunea la un moment dat următoarele. În legătură cu îmbătrânirea sănătoasă, uh, e clar că conceptul uh, este unul uh, pompos, dar nu presupune un parteneriat real. Însă, eu nu sunt de acord. Putem să spunem că acest concept este pompos, însă clar că există anumite beneficii pentru companiile din acest domeniu. Toată industria uh, informatică și industria comunicării vor avea de beneficiată uh, pentru că se creează locuri de muncă în acest uh, domeniu vom avea inițiative care să ajute pe cetățeni să trăiască uh, mai sănătos și mai mult. Și chestiunea este una extrem de importantă pentru că e clar că acest domeniu presupune anumite um, costuri uh, pentru fiecare stat uh, membru pentru, și situația nu se va îmbunătăți, căci până la urmă cu toții îmbătrânim. Însă ar trebui să putem trăi independent și pentru aceasta există aceste oportunități. Prin urmare, raționamentul uh, din spatele acestui parteneriat este unul puternic. Acesta va stimula și poziția industriei europene pe anumite piețe în creștere. Însă, în același timp, oamenii vor putea fi mai sănătoși, mai productivi uh, pentru o mai uh, lungă perioadă de timp. Și pentru statele membre, aspectul important uh, este că costul îngrijirii bătrânilor va fi redus și astfel și povara pe bugetele naționale. Sper, așadar, domnule președinte, că Parlamentul European va susține în totalitate acest concept al parteneriatelor, dar în același timp și conceptul parteneriatelor pilot. Parteneriatul presupune o abordare uh, inovatoare, pentru că n-am mai făcut asta până acum și de aceea doream să existe un uh, proiect pilot de parteneriat pentru a putea lucra îndeaproape cu toate părțile interesate și aici, uh, evident, includ și uh, Parlamentul European în această fază pilot. Aceasta va fi urmată în uh, vara viitoare de o comunicare și această comunicare va trage anumite învățăminte din acest proiect pilot și va detalia modul în care parteneriatele europene pentru inovație vor funcționa în practică pot uh, să spun uh, că nu vorbim despre o nouă agenție sau despre un organism similar, ci despre uh, o structură politică lejeră pentru a coordona parteneriatele și, în acest sens, Parlamentul European va fi implicat în mod central. Deci nu vrem să creăm o agenție sau o altă structură care să adauge o povară birocratică la cea deja existentă. Nu e vorba deloc despre așa ceva. Sectorul public poate să fie mai inovator? Eu cred că da, cu siguranță. Există un climat de austeritate financiară, după cum știm cu toți, în toate statele membre. Deci sectorul public trebuie să inoveze mai mult ca să facă față cererii în evoluție și tot mai mari ca și așteptărilor din partea utilizatorilor și sectorului public. Uniunea Inovației cere o dezvoltare de mai bună înțelegere a ce este inovația publică și să încurajăm și să dăm mai mare vizibilitate inițiativelor de succes și, de asemenea, să avem unități de măsură, etaloane pentru progres. Am spus de la începutul prezentării, în discursul meu, că Comisia va pilota acest scoreboard, acest uh, tabel de marcaj pe plan european în ce privește inovația, dar pe lângă asta, începând cu anul viitor, Comisia va sprijini și un program de cercetare privind inovația socială și în sectorul public care se va ocupa de chestiuni de genul monitorizării, evaluării și bariere potențiale în calea inovației. Avem de gând să explorăm în statele membre posibilitatea, potențialul de a face rețele între liderii din sectorul public ca să poată să facă schimb de bune practici. Cred că Uniunea Europeană și Comisia Europeană sunt uh, într-o poziție ideală pentru a coordona, pentru a face legătură între sectorul public din statele membre, pentru a înțelege unde funcționează cele mai bune practici în diverse state membre pentru a ajuta să disemineze acest gen de informații de importanță vitală pentru angajații și managerii din sectorul public care își dau toată silința să pună pe picioare astfel de bune practici. Cred de asemenea că ar trebui să scăpăm în vedere potențialul existent în ce privește achiziții publice de servicii și produse inovatoare mijlocul de a avea mai mare eficiență în serviciile publice. Există puține astfel de ținte de achiziții publice inovatoare, dar trebuie să evităm soluții de risc. De multe ori lipsesc uh, calificările și formarea necesară. Achizițiile publice nu foarte adesea sunt tratate ca instrument de politică. Cred că e o șansă, o oportunitate deosebită ca, pe care trebuie să o utilizăm ca instrument de politică. Și evident, Uniunea Inovației, acest document face un apel la adresa statelor membre și uh, la adresa regiunilor de a pune deoparte bugete pentru aceste domenii. Deci, parteneriatele de inovație se vor baza pe experiența programării în comun, câștigată, de exemplu, în prima programare comună la bolile neurodegenerative, de asemenea mai bună legătură între agenda de cercetare cu inovația de la sfârșitul lanțului, astfel încât progresul științific să se poată traduce mai rapid în produsele și serviciile de care avem nevoie. În ce privește IMM-urile? Am participat la o conferință care m-a impresionat o, industri- o conferință industrială în Italia, unde Italia există o proliferare de IMM-uri, dar de fapt chiar și mai mici decât IMM-uri, de companii foarte, foarte mici, uneori cu doar 3, 4, 5 oameni care lucrează, livrează și doresc foarte mult să inoveze, dar adesea nu au sistemul de sprijin sau instrumentele pentru a se ocupa de inovații. Și m-a impresionat la acea conferință numărul de mici întreprinderi care au venit și au putut să dea exemple practice în domenii care fac lucruri extraordinare, exportă lucruri care să fie dezvoltate în alte țări. IMM-urile sunt, după cum știm cu toții, coloana vertebrală a economiei și multe dintre măsurile pe care le-am anunțat în documentul Uniunea Inovației să fie benefice pentru acestea. Cred că și alte măsuri sunt așteptate, în special pentru a beneficia sau pentru a fi în beneficiul IMM-urilor, care vor include, de exemplu, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru inovații. Accesul la finanțare este o chestiune foarte dificilă deocamdată în statele membre și în întreaga Uniune. Cred că mâine veți avea ocazia, dacă nu mă înșală memoria, să aveți o discuție cu doamna Erica Men și cu directorul general de la Direcția Generală pentru Cercetare în ce privește facilitatea RSFF, care e de mare succes, e un lucru la care trebuie să ne uităm, să o extindem, să o adaptăm pentru a ajuta mai multe IMM-uri. Cred că principiul general și politică urmărite de RSFF a fost un succes răsunător. Aș putea spune, domnule președinte, că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem rapid și am dorit ca și dumneavoastră să le faceți rapid, să eliberați următoarea tranșă de fonduri pentru RSFF. Și cred că mâine o să vedeți de ce e o cerință foarte importantă. Alte măsuri, desigur. Trebuie să simplificăm uh, viitoarele programe de finanțare pentru cercetare și inovare și în ce privește IMM-urile, să extindem sfera de aplicare a politicii europene de inovație dincolo de inovația tehnică, tehnologică, să încurajăm participarea în activități novatoare, participarea IMM-urilor în domenii non-tehnologice. Aici aș vrea în special să repet Uh, Consiliul European de Leadership și Alianța pentru Industrie Creative, cât și lansarea pilotului de inovații sociale. Sunt domenii în care IMM-urile o să găsească, o să se regăsească, o să se simte ca acasă. Schemele existente arată că o contribuție pe care bugetul european pentru a utiliza ca pârghie capital privat de 20 de ori mai mare, să avem, uh, să extindem programele și schemele de succes, să creăm de asemenea un sistem care să permită uh, fonduri uh, transfrontaliere, de asemenea fermele inovatoare să găsească investitori din alte țări, dincolo de frontiere, pentru că de multe ori nu există această corespondență. Există o firmă inovatoare aici, este investitor dincolo de frontieră, dar nu se întâlnesc niciodată. Cred că e o funcție puternică și importantă de a face legătura între cele două domenii. Merită să menționăm că și forma de finanțare pentru IMM-uri va fi platforma de identificare de probleme de finanțare deosebite cu care se confruntă companiile mici și inovatoare. Pe ansamblu, există o concentrare cu privire la modul cum să se implice mai multe IMM-uri cum să le ajutăm să devină și mai implicate. Cred că ar fi important să spun acum că acordul de fonduri nerambursabile semnat la început de octombrie arată că 5269 de participanți de participări din partea MM-urilor din 4100 de beneficiari IMM-uri unici, 1459 de milioane de euro contribuții pentru IMM-uri, 14,6% din contribuția europeană la prioritățile tematice. Toate acestea se duc către IMM-uri. Deci ponderea ce merge la IMM-uri arată o creștere constantă de la începutul programului cadru 7. Cooperarea internațională e altceva și trebuie să asigurăm, să continuăm foarte mult. În ce privește standardizarea și chestiunea cooperării internaționale, una dintre problemele ridicate în vizita mea din SUA, mai ales cu secretarul de stat loc, că dacă în Europa și în America nu stabilim standarde globale, o să ne stabilească cineva din Orient și nu e un lucru pe care chiar am fi dorni să-l vedem. Deci, deși ne concurăm reciproc, trebuie să găsim modalități de cooperare pentru a putea concura. Deci e o chestiune foarte importantă și cred că o să vedeți în următoarele luni o desfășurare de regândire a stabilirii de standarde, cum am spus, în Uniunea Inovației și colegul meu, comisarul, vicepreședintele Comisiei Tajani, o să depună eforturi de a încuraja această activitate foarte focalizată pentru a contribui la ei ține pe cercetători să dezvoltăm mobilitatea cercetătorilor. Perspectivele de carieră din Europa a fost întotdeauna un punct important pentru comisie și în predecesorul meu, domnul Potocnic, s-a preocupat foarte mult de acest subiect. E ceva care mă interesează, mă preocupă foarte mult pentru că ceva nu merge bine ce facem cu femeile cercetătoare? Există anumite scurgeri, anumite forțe, capacități care se pierd, femeile care își întrerup cariera pentru a crește copii și nu e un mediu foarte prietenos să încerci să revii la un loc de muncă. Deci trebuie să pună pe picioare cele mai bune soluții și forme de sprijin care să permită femeilor să revină. Dar trebuie să ne asigurăm de asemenea că facem viața cercetătorilor din Europa mult mai prietenoasă față de ei, de familiile lor, ca cei cercetători minunați o să vrea să trăiască și să locuiască ei, să muncească ei, să încurajăm și cercetători din afara Uniunii Europene să vină să lucreze aici. Cred de asemenea că e un lucru bun ca cercetătorii să călătorească în străinătate, dar aș vrea să-i văd revenind și Trebuie să introducem măsuri care să încurajeze să revină și sperăm că atunci când zona de cercetare europeană este edificată pe deplin și avem puterile pe care ni le conferă tratatul de la Lisabona, acum vom avea un cadru pentru cercetători unde să putem să atragem pe cei mai străluciți, cei mai buni dintre ei și să-i menținem aici, să lucreze aici și să rămână aici. Despre RSFF v-am spus deja. Acum, în ce simplificarea, doamnă Cavaliu și raportul uh, pe care l-a redactat. O parte semnificativă a activității de simplificare. Cred că a subliniat fiecare dintre elementele de simplificare care trebuie tratate. Avem cele trei inițiative specifice în comunicarea privind simplificarea le-am prezentat. Reexaminarea regulamentului financiar și, desigur, riscul tolerabil de eroare. Știu că domnul Odi, în special, a vorbit cu mine de mai multe ori în legătură cu riscul tolerabil de eroare, comunicarea pe acea temă. Nu e un subiect foarte ușor de tratat, foarte ușor la această comisie, spune, dar nu, mai puțin ușor într-o comisie rudită. Dar e un subiect care cred că este incredibil de important și va avea o diferență deosebită ca efect. Researchers and scientists spending much less time as I keep și întotdeauna insist să petreacă suficient timp la birou, nu numai completând formulare, să folosească timpul în mod mai util la laborator, uh, munca pentru care au fost pregătiți și pe care vor să o facă. De asemenea, să se asigure că auditorii de la Direcția Generală nu petrec acest volum imens de timp ocupându-se de cele mai mărunțele sume de bani care să le permită să aducă suma sub uh, pragul de 2%. Cred că riscul tolerabil de eroare reprezintă o comunicare foarte importantă, ceva la care ține foarte mult și cei care faceți parte în ambele comisii știu că v-ați ocupat uh, în mare amănunt pentru a vegea să avem uh, soluția cea mai bună în cele din urmă. Dar cred de asemenea, acesta a fost un subiect ridicat de unii dintre membri în legătură cu costurile medii cu personalul. Depunem eforturi deosebite, încercăm să găsim soluții ca să putem trata această chestiune de revizuirea regulilor și în ce privește conturile bancare de prefinanțare și introducerea de opțiune de sumă forfetară pentru managerii de IMM-uri în sprijinul participării acestora. DG Servicii se ocupă în mod intens de măsuri de aplicare, de implementare care să asigure o interpretare unitară și o aplicare unitară a regulilor în toate departamentele comisiei, ceva foarte important. Trebuie să existe o platformă stabilă, trebuie să existe aplicare unitară, interpretare unitară și aplicare unitară. Și cred că toate acestea contribuie la reducerea birocrației despre care a vorbit doamna Carvaie în raportul ei. Raportul dumneavoastră, doamna Carvaie, a fost de neprețuit pentru mine în calitate de comisar pentru serviciile mele, pentru a stabili domeniile de care trebuie să ne ocupăm, unde să facem schimbări, să ne asigurăm că vom avea o adevărată simplificare în cele din urmă. Strategia de la Lisabona, o chestiune ridicată de mai mulți membri, n-a dat roade. De ce să credem că strategia Uniunea Inovației o să meargă? Vreau să spun două lucruri. În strategia de la Lisabona am avut ținta de am reușit să o mențină în Uniunea Inovației. Cred că a fost ceva important și semnificativ. Miniștrii cercetării au insistat foarte mult, ca și alți factori implicați, pe baza, și așa cum au spus unii membri, că atunci când bugetele pentru cercetare sunt uh, strânse cu ușa în multe țări membre, faptul că avem această țintă ne-a ajutat și miniștrii cercetării să se lupte în ședințele de guvern fie să mențină bugetul pentru cercetare așa cum e, fie în alte cazuri să-l mărească. E ceva foarte important. La fel de important este de ce Uniunea Inovației va funcționa, va da roade pentru că pentru prima dată cercetarea și inovația sunt acum în uh, centrul politicilor europene. Au fost uh, amplasate acolo de către președintele Barroso. Comisia a lucrat pe baza că e în centrul politicii europene și acum avem Consiliul European. Președintele Van Rompuy va discuta la un Consiliu European special în decembrie. Aici e nevoie de sprijinul șefilor de state și de guvern în politica în domeniul inovației pe plan european. Parteneriatele europene pentru inovație să asigură că ce a făcut Finlanda când a fost în greutăți economice deosebite în anii 90 să decidă să facă investiții, orice sume disponibile a avut, a fost hotărâtă să le investească în cercetare. Cred că statele membre trebuie acum să se concentreze în mod similar, fiindcă știm la ce a dus acea decizie finlandeză și unde a ajuns Finlanda în ziua de astăzi. Cred că trebuie să-i putem să-i convingem pe șefii de stat și de guvern să dea sprijin pentru Uniunea Inovației. De asemenea, desigur, cred că atunci când ne uităm la ce avem ca țintă Uniunea Inovației, ținta de 3% pentru cercetare, dezvoltare și mulți au ridicat aici indicatorul de inovație. Consiliul European a cerut să dăm un singur indicator și am înființat grupul la nivel înalt prezidat de profesor Mascalin să ne dea un astfel de indicator unic, dar când am dus la ultima ședință, au spus, domnule comisar, ne pare foarte rău, dar știți, nu există un indicator unic care să regrupeze tot ce doresc dumneavoastră și Consiliul European și nu e nimic ce să putem folosi. La comitet s-a lucrat foarte îndeaproape cu OCDE. Sunt conștientă că există Uh, sistemul star metric și de ce n-a mers, dar cei din grupul respectiv au insistat că ce doream noi să mm, prindem să nu se putea, pentru că în SUA, după cum știm, se lucrează la un indicator unic și acest grup la nivel înalt mi-a recomandat ferm că ar trebui să alocăm timpul necesar, au spus ei 2 ani, să lucrăm la acest indicator unic. Între timp, n-am crezut că e bine să spunem stăm și așteptăm 2 ani. Deci ar trebui să vedem care e acel tabel de scor la inovație și avem cele 25 de elemente incluse acolo în acest scoreboard reformulat privind inovația, după cum știți, e în anexa 1, dacă nu mă înșel. De fapt, e anexa 2, se corectează vorbitoarea, și se vorbește de resurse umane, sisteme deschise, excelente, atrăgătoare, finanțare, sprijin, investiții, legături, spirit antreprenorial, active intelectuale, inovații, efecte economice. Și considerăm că toate aceste elemente sunt ceea ce ne trebuie în acest scoreboard uh, complex, compozit, care să fie utilizabil 360 uh, de grade de jur împrejur pentru a regrupa genul de informații existente și de care e nevoie pentru a putea compara elemente similare. Acestea sunt, din cât mi-am notat, uh, chestiunile ridicate de membri. Domnule președinte, știu că atunci când am venit pentru audiere mi-a tot spus că tot timpul mi-am depășit timpul, aici mi se spune deja că și acum mi-am depășit timpul alocat. Aș vrea să mai spun doar în ce privește Parlamentul că această comisie are de jucat un rol esențial pe măsură ce avansăm, nu doar cu președinția maghiară, și mi s-a pus o întrebare concretă, am avut deja întâlnire cu ministrul maghiar pentru cercetare și inovație, am discutat deja despre modul în care parteneriatele pentru inovație se vor uh, desfășura în acele șase luni de președinție maghiară și evaluarea intermediară pentru programul cadru 7 până la sfârșitul săptămânii în curs. Vom începe pregătirea programului cadru 8 și acesta va fi un lucru la care, se mai, la care va ține, se va implica mult președinția maghiară. În ce privește această comisie, consider că nu putem avea Uniunea Inovației, o politică undeva care să stea pe un raft și să nu uh, se concentreze pe rezultate. Pentru a urmări, a monitoriza ce se întâmplă, cum progresează, e nevoie de implicarea dumneavoastră, de sprijinul Eu am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Uniunea Inovației nu se va întâmpla decât dacă toată lumea va fi la bord, va participa, se va implica în Uniunea Inovației și în parteneriatele pentru inovație. E ceva extrem de important, e fundamental pentru ca această politică să dea roade. Există mari provocări la adresa societății pe care nu le poate soluționa niciun stat singur. E nevoie de parteneriate de Uniunea Europeană să se concentreze pe aceste mari provocări la adresa societății să fie sprijinite. Eu am nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru conceptul de parteneriat al Uniunii Inovației și sperăm să avem și sprijinul și semnalul uh, verde de la Consiliul European din decembrie și aștept cu nerăbdare, domnule președinte, să revină în comisia dumneavoastră pe măsură ce avansăm cu Uniunea Inovației, pe măsură ce se dezvoltă parteneriatele, mai ales la măsură ce se dezvoltă parteneriatul pilot european, să vedem ce învățăminte tragem, ce sistem uh, de guvernanță să existe, acest gen de chestiuni și sper că mă voi bucura de sprijinul dumneavoastră pentru a aduce mai departe această politică. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru informații, pentru tot ceea ce ne-ați spus, despre răspunsurile detaliate pe care le-ați dat. Cred că am făcut un pas înainte și în lunile următoare vom continua să comunicăm. Vă mulțumim foarte mult. Trecem la următorul punct. So, wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Așa cum am spus, punctul 5 și 6 se inversează, așa că trecem la punct, vechiul punct 6, noul punct 5, și anume regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, reformare. Domnul Calfin are cuvântul ca raportor. Nu se află în sală. Ba da, mă scuzați, nu v-am observat. Aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă voi prezenta un aviz inițial în ceea ce privește această propunere de regulament, pentru că există o serie de întrebări la care nu am răspuns și uh, aspecte ce țin de procedură și de conținutul acestui regulament financiar. În primul rând, foarte pe scurt, știți că regulamentul financiar este coloana vertebrală a procedurii bugetare, conține toate principiile și regulile care guvernează implementarea bugetului Uniunii Europene. Sunt incluse aici atât cheltuielile cât și veniturile Uniunii Europene. În mod normal există o revizuire a acestui regulament la fiecare trei ani și acum ne aflăm exact într-un asemenea moment să facem o a doua revizuire. A existat și o schimbare de procedură despre care voi uh, discuta imediat. În principiu, Ideile din regulamentul financiar sunt următoarele. Să se folosească bugetul Uniunii Europene într-o modalitate mai simplă și mai transparentă și de asemenea să, se poat, să poată fi folosite și resurse bugetare non-europene. Răspunderea Comisiei este de asemenea foarte importantă în folosirea bugetului Uniunii Europene și a banilor publici. Propunerea prezentă a Comisiei spune că vine cu o mai mare flexibilitate în aplicarea principiilor bugetare. Se vorbește despre relațiile cu partenerii de execuție, se vorbește de niște uh, sume care să, de, despre niște scheme care să se bazeze pe performanță, de folosirea sumelor forfetare. Toate ideile sunt foarte bune, însă din punct de vedere al comisiei noastre putem constata următoarele. După ce am ascultat-o pe doamna comisar, uh, putem spune că aceste principii, care sună foarte bine, cumva nu se integrează, nu se aliniază nevoilor noastre în ceea ce privește aspectele financiare. Există două probleme aici. Prima cu care voi începe este cea care ține de procedură. Pentru prima oară, regulamentul financiar nu vine după consultare, ci se supune acum procedurii de codecizie. Acest lucru înseamnă că Parlamentul va avea un rol mult mai uh, puternic în ceea ce privește adoptarea regulamentului financiar. De aceea, Comisia s-a decis să sugereze o procedură de reformare. Înseamnă că toate modificările de până acum nu vor fi amendate în cadrul Parlamentului European. Au existat mai multe întrebări în Comisia de Fond, cea, Comisia Jurii, și doamna Ingeborg Grosle a cerut un aviz din partea uh, serviciului juridic în ceea ce privește posibilitățile de a acționa în cadrul acestei proceduri. Ar se vorbea dacă ar trebui ca Parlamentul să, să restricționeze la anumite părți ale documentului în ceea ce privește venirea cu noi propuneri și, înmâna, și înmânarea de amendamente. Așteptăm încă avizul formal, din, oficial din partea serviciului juridic, o decizie finală a doamnei Gresele, însă pe baza consultărilor uh, pe care le-am avut până acum, dumnea ei ar, prefer, ar prefera să uh, trimită înapoi Comisiei acest regulament pentru a începe o nouă procedură, astfel încât să avem puteri de pline pentru a veni cu amendamente la textul propus. Bineînțeles, așteptăm să vedem care va fi decizia Comisiei uh, Serviciilor Juridice, dacă aceasta va fi trimisă Comisiei sau nu și vom vedea în funcție de ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu propunerile noastre concrete în ceea ce privește versiunea care va fi luată în considerare aici în Parlament. Un al doilea aspect are de-a face cu conținutul uh, regulamentului financiar. Voi uh, menționa doar câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, ar fi interesante pentru comisia noastră. M-a ajutat foarte mult excelenta prezentare și dialogul foarte important cu doamna comisar care tocmai a avut loc. Pentru Comisia ITRE, folosirea bugetului are câteva puncte sensibile atunci când se vorbește despre finanțarea pentru inovație. Avem raportul colegului nostru, domnul Carvalho, pentru acest aspect, avem comentariile comisiei și cred că este foarte clar ce ne dorim să apară în regulamentul financiar, astfel încât finanțarea inovației să fie mai ușoară în Uniunea Europeană. Regulamentul financiar trebuie să găsească un echilibru în ceea ce privește principiul răspunderii financiare și flexibilitatea pentru beneficiari. Cred că în acest punct e nevoie de mai multe clarificări. Una dintre problemele care apare e următoarea. Regulamentul financiar este foarte înclinat spre evitarea riscurilor. Acest lucru e foarte bun, în ceea ce privește implementarea și folosirea banilor publici, însă când vorbim despre finanțarea inovației și despre un risc zero, evitarea riscurilor, aici e ceva care mai degrabă îngrădește decât uh, stimulează inovația. Există și probleme legate de accesul la finanțare, mai ales pentru IMM-uri, pentru cercetători și așa mai departe. Aici e nevoie de o simplificare a resurselor de finanțare. E un aspect care va trebui să-l discutăm când vom avea o propunere concretă. Un alt aspect important e întreținerea disciplinei bugetare și buna gestiune financiară. În, în același timp, trebuie să ne asigurăm că nu crește povara și și acele referiri făcute la riscuri despre care vorbeam înainte. Există mai multe texte pe care va trebui să le analizăm îndeaproape înainte de a adopta textul final. În raportul doamnei Caravaglio există ceva ce e legat de regulamentul financiar, și anume despre creșterea sumelor forfetare acestui tip de finanțare, E ceva foarte important și are mare relevanță în ceea ce privește finanțarea inovației. Va trebui să așteptăm să vedem cum va arăta acest aspect în textul final. Încă ceva foarte important, ceva ce trebuie să existe în text. Știu că Consiliul nu prea este de acord cu acest aspect, e o chestiune de principiu, și anume de refolosirea uh, dobânzilor rezultate, Consiliul nu prea dorește refolosirea fondurilor generate și folosite. Însă cred că în aceste timpuri, când ne confruntăm cu austeritatea, să le, în loc să le cerem statelor membre să își crească contribuția, ne-am putea folosi de acele fonduri care ar putea fi refolosite în scopuri de inovație. Am vorbit și doamna comisar a vorbit despre riscul tolerabil. Acesta este un aspect foarte important. Are de-a face cu limitele riscului acceptabil, mai ales când vorbim despre finanțarea programelor de cercetare și inovație. Din nou, se pornește de la premisa că trebuie să existe un tratament special în ceea ce privește finanțarea cercetării și științei și inovației când vorbim despre riscurile acceptabile. Nu voi intra mai mult în detalii, fără să avem un text concret, Dacă Comisia de Bugete va continua cu procedura în Parlament și nu returnarea documentului Comisiei, vom uh, proceda așa cum am spus. Dacă nu, eu zic totuși să așteptăm decizia serviciilor juridice și să vedem dacă vom continua munca asupra regulamentului financiar sau vom aștepta până Comisia revine cu această propunere, fără limitările care există în textul existent. Vă mulțumesc foarte mult! Gibt's dazu Wortmeldung? Paul Rübig. Domnul președinte, cine dorește să ia cuvântul? Domnule Rübig, aveți cuvântul. În primul rând vă mulțumesc, cred că e un dosar foarte important pentru că acesta este o bază pentru tot ceea ce dorim noi să facem, de exemplu în cadrul programului Cadru 8. Dacă regulamentele nu sunt bune, atunci nu putem să ne folosim de ele în programele noastre cadru. Este foarte important ce putem face în viitor, dacă putem veni cu amendamente sau nu. Cred că un punct important și acesta va fi și următorul punct despre care vom discuta și anume despre evaluările de impact. Trebuie să vedem exact ce înseamnă acest audit și toate dispozițiile care există în legislație, ce înseamnă acestea pentru cei care sunt direct afectați de ele, pentru cei care lucrează în acest domeniu pentru cei care trebuie să îndeplinească toate aceste condiții. În cadrul programelor de cercetare există întotdeauna lucruri diferite de aceea, probabil că e important să discutăm despre acest aspect și anume că evaluările de impact trebuie să fie făcute mai ales pentru IMM-uri. Nu trebuie să există niște contracte foarte lungi și lucrurile importante să apară mai spre sfârșit. Trebuie să existe o legătură clară între ceea ce se cere și ceea ce se poate îndeplini. De aceea și în cadrul regulamentului financiar trebuie să existe din timp o evaluare, o evaluare a impactului făcută din punct de vedere al uh, acelora care vor fi afectați de schimbări. Proporționalitatea este un cuvânt cheie și în acest domeniu ea trebuie păstrată. Cred că există diferite modalități în care putem acționa, știm cu toții ce se poate face, e nevoie de formulare, de tot felul de lucruri care să accelereze acest pro proces. Am mai discutat despre ele și ele sunt importante. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Merci, monsieur le président. Cette révision euh, Domnul Odiere, cuvântul. Această revizuire la trei ani uh, pentru uh, regulament este capitală, prin urmare salut uh, munca depusă de colegul nostru. În acest regulament există propuneri care vizează inovări extraordinare și care au în considerare preocupările europarlamentarilor și anume cercetarea în ceea ce privește simplificarea în domeniul achizițiilor publice și așa mai departe. Există un punct care ar merita studiat și anume acest regulament introduce o uh, previziune care permite existența unui element ce se leagă de poziția Comisiei Europene în ceea ce privește euroobligațiunile. Însă, a, în acest text regăsim prevederi care vizează doar imobilele. În acest uh, text, uh, orice se leagă de Galileo sau uh, ITER, uh, presupune că în cadrul bugetar actual au existat probleme în introducerea anumitor elemente care depășesc perspectivele bugetare. Prin urmare, cred că ar trebui să avem niște schimburi între noi pentru a vedea dacă putem înainta niște amendamente pentru a folosi uh, aceste revizuiri la trei ani uh, și pentru a permite să introducem un cadru financiar care să uh, ne dea voie să contabilizăm mai bine și să finanțăm mai bine operațiunile grele de investiție. Bine, vă mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci Putem închide acest punct de pe ordinea de zi și ajungem acum la punctul 6 despre garantarea unor evaluări de impact uh, independente. Și domnul coleg Chichester este aici și are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta e avizul în ceea ce privește valorile independente. Pot să le spun colegilor că a avut o întâlnire a raportărilor din umbră săptămâna trecută la Strasburg. În finalul reuniunii am ajuns la șase amendamente de compromis în care reunim unele din punctele de vedere exprimate de colegi. Nu am ajuns la o cooperare completă, din păcate așa că va fi nevoie să votăm amendamente separate. Din moment ce colegii cu care am discutat despre amendamentele de compromis nu se află în sală, va fi puțin dificil să intrăm în detalii. Însă, Mă bucur foarte mult că am uh, colaborat foarte bine cu colegii mei și colegii din grupul PP asupra majorității aspectelor. Aș fi fericit să intru în detalii uh, la amendamente, însă văd că foarte mulți colegi lipsesc astăzi și de aceea cred că aș putea să mă abțin. Cred că domnul Ruby are ceva de spus și aș fi fericit să îi răspund. Nu am înaintea mea textul cu amendamentele de compromis, însă știu că acestea au fost pregătite, am căzut de acord asupra lor, așa că sper că Acestea vor putea fi împărțite fie acum sau înainte de votul de mâine dimineață. S-a căzut de acord asupra lor la reuniunea coordonatorilor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, domnul Rubich are cuvântul. Aș dori să îi mulțumesc uh, domnului Chichester. Cred că compromisurile la care s-a ajuns la reuniunea din la reuniunea coordonatorilor din umbră a fost foarte bună. Am trei, avem trei puncte care sunt importante pentru noi. În primul rând, de experții independenți și funcționare din uh, comisie. E nevoie de multă transparență în cadrul acestor evaluări de impact. Și va trebui să vadă exact care va fi, cum se va trata acest rezultat. Apoi, evaluarea rezultatelor schimbărilor legislative și acestea trebuie să fie luate în considerare, nu trebuie să ne axăm doar pe costuri, ci și ce înseamnă aceste modificări pentru companiile care se află în concurență internațională. Și aici e nevoie de o evaluare independentă, aceasta este foarte importantă. Vizează în special întreprinderile mici și mijlocii. Acestea sunt cele care uh, au, uh, trebuie să aibă personal calificat, astfel încât să poată rezolva problemele. Al treilea punct, un punct despre care am, pe care vreau să-l menționez, săptămâna trecută la Strasburg s-a discutat despre ajutor în cazuri de urgență și despre concediul de paternitate obligatoriu. Cred că nu a existat o evaluare de impact suficientă pentru această legislație. Cred că trebuia să se discute mai mult la început, să știm exact despre ce vom, ce vom vota în Parlament și cum vor fi, vor fi afectați cei care sunt vizați de această legislație. Există diferite modalități de finanțare și cred că ar fi fost foarte important să se verifice din timp ce se întâmplă cu amendamentele. Să ni se spună aveți grijă, e vorba de niște aspecte care nu sunt obligatorii în cadrul UE 2020. Îi mulțumesc domnului coleg. Mulțumesc și eu pentru această luare de cuvânt. Păcat am observat și e păcat că nu sunt mai mulți colegi prezenți în sală. Este una din problemele cele mai importante. E o problemă centrală. De multe ori ne confruntăm cu această problemă, primim evaluarea de impact mai târziu și nu mai avem timp să o analizăm așa cum ar trebui. În cadrul acțiunilor legislative am încercat de mai multe ori ca evaluarea de impact să fie un punct important pe ordinea de zi și m-ar bucura foarte mult dacă și în viitor vom putea proceda așa, însă dacă discutăm despre acest lucru, are rost să discutăm doar dacă vedem ce urmează acestor, rezultatul acestor discuții. Propunerea Comisiei cu privire la evaluările de impact ar trebui să țină cont de ideile cu care venim noi aici. De multe ori în Parlament vin propuneri bune, mai puțin bune, dar de multe ori nu știm care vor fi rezultatele și totuși sunt votate aceste acte legislative. De aceea consider că acest punct este foarte important și le mulțumesc colegilor care s-au ocupat de el. Încă o luare de cuvânt, colegul din spate, vă rog. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, this... Mulțumesc, domnule președinte. Această solicitare vine în numele coleg, colegei mele, Teresa Regheri, care uh, încă mai face față problemelor logistice și de transport. Între timp, m-a rugat să-i exprim opiniile uh, ca raportor din umbră din partea S și D în legătură cu acest raport foarte important. În numele ei îi voi mulțumi acum domnului uh, uh, Chichester pentru buna cooperare, ca întotdeauna spune dânsa. Credem că am ajuns la un compromis prin care Comisia își păstrează dreptul la inițiativă câte vreme uh, deschide Uh, acest comitet unui număr mic de experți. Asta ne-ar putea ajuta să creștem calitatea și coerența legislației europene. De asemenea, vedem o contribuție bună din partea comisiei noastre, amendamentele, uh, amendamentul de compromis 2, prin care apărăm o abordare integrată față de valorile de impact uh, și prin asta spunem că considerentele economice nu pot să aibă precedent în fața unor considerente de sănătate teritoriale sau um, ecologice. Mulți colegi uh, au subliniat nevoia de a avea o mai bună transparență. Sperăm că majoritatea grupurilor vor uh, susține poziția S și D în legătură cu publicarea și înaintarea pentru consultare a proiectului uh, de analiză de impact înainte de elaborarea propunerii legislative. Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc din, din, încă o dată, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor mai întâi pentru comentariile eh, făcute și pentru angajamentul lor constructiv vis-a-vis de acest subiect. Sunt de acord, domnule președinte, cu dumneavoastră că acest subiect este foarte important. Suntem tentat să mă gândesc că absența atâtor membri ai comisiei eh, reprezintă un vot de încredere în umilul dumneavoastră raportor, sper. Oricum vom vedea cum stau lucrurile mâine dimineață la vot. Uh, sper să că doamna Rira Madral este mulțumită de compromisul pe care l-am uh, uh, elaborat. N-am reușit să obținem confirmarea sa totală că susține aceste amendamente, dar poate domnul Lux are mai multe informații actualizate decât mine. Aș dori să mă refer la comentariul extrem de important și valid al domnului Rubic. Uh, și anume că adesea ni se solicită să votăm în plenară și uneori uh, nu avem uh, la dispoziție toate faptele, toate detaliile. Uh, acest lucru este inevitabil, având în vedere activitatea acestui, acestui Parlament care se bazează pe comisii și în acest context noi ne bazăm pe colegii noștri să acopere aceste subiecte. Însă, aceste comentarii legate de votul de săptămâna trecută în legătura cu, în legătură cu concediul de maternitate uh, a provocat mari îngrijorări în uh, statul meu membru în legătură cu potențialele costuri ale acestor uh, măsuri și această situație subliniază nevoia unor evaluări de impact. Acestea ar trebui să aibă o notă puternică de independență. Oricât de bine ar lucra comisia, activitatea sa excelentă nu poate decât să fie sporită dacă ea este însoțită de o evaluare de impact independentă. Așadar, sper uh, că colegii vor uh, vota acest uh, um, aviz mâine dimineață fără prea mari probleme. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și vreau să vă spun că doamna Madurel a fost de acord cu compromisul la care s-a ajuns și de aceea cred că mâine nu vom avea mari probleme. Bine, cu acesta am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Putem să închidem reuniunea și după ce toată lumea se va aduna în sală, vom începe și cu reuniunea coordonatorilor. Cred că va dura câteva minute. Nu știu când ceilalți vor veni.